Se închide votul. Se respinge. 378 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 379 pentru, împotrivă, verificăm 379. Se închide. Se respinge. 380 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 381 pentru, împotrivă, abțineri, îl verificăm. 381. Se închide votul. Respins. 382 pentru, împotriva, abțineri, respins. 383 pentru, împotriva, abțineri, verificăm. 383. Se închide votul și se respinge. Compromisul 15 pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 402 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 403 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 404 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 406 pentru, împotriva abțineri se respinge. 408 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 410 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 411 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 413 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 414 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 16 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 16 A Nu, 16A este caduc. Trecem la 417, partea a doua. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 431 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Compromisul 17 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 449 pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Verificăm 449. Se închide votul. Se respinge. 450 pentru împotriva. Trebuie să verificăm din nou. o persoană de la PP în plus. Pare rău, în continuare o persoană în plus. Acum, se închide votul. Se respinge. 455 pentru, împotrivă. Haideți să verificăm. 455 se verifică. Se închide votul. Respins. 456 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 454 pentru, împotrivă, îl verificăm. 454. Se verifică. Închidem votul. ...451 până la 453, trei amendamente pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 457 pentru, împotrivă, se verifică. Se închide. Spins. 464 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 464. Se verifică. Se închide. Respins. 458. Pentru. Împotrivă. Trebuie să verificăm 458. Să se închidă votul acum. 459. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Respins. 465. Pentru. Împotrivă. Respins. 462. Pentru. Împotrivă. Verificăm. 462. Se verifică 462. Se închide votul. 461 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 460 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, probabil, dar trebuie să verificăm. 460 se închide votul. Patruste șaizeci și trei pentru împotrivă Abțineri? Respins. 466. Pentru, împotrivă, abțineri. 466. Haideți să votăm. 466. Se închide votul. Compromisul 18. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 478 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 19 pentru, ă, se respinge, se respinge clar, îmi cer scuze, am greșit eu. 478 e respins, putem verifica, dar ă, era evident. A fost problema mea. Ă, compromisul 19, da. De unde știți că e cu alcool ce beau eu aici? Compromisul 19 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă 484 pentru, împotrivă, abțineri respins 485 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 496 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 497 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 498 pentru, împotrivă, abțineri adoptat. 499 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 500 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 501 500 pentru Împotrivă. Verificăm. Bine. Aveți dreptate, spune președintele. Se închide votul. Respins. Of, doamne, spune președintele. 501 pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. I close the vote. Se închide votul și se respinge. Compromisul 28 pentru. Împotriva abțineri. Verificăm. Compromisul 28. Uh, close. I close the vote. Rejected. Rejected. Se respinge. Amendamentul 502 pentru. Împreună cu cu 3, 4, 5. Deci 4 amendamente împreună până la 505 pentru că sunt identice. Cine-i pentru? Împotrivă. Uh, compromise 28 was rejected. Compromisul 28 a fost respins. Dacă compromisul 28 e respins, atunci trebuie să votăm cu o oră în plus. Patru amendamente împreună mai întâi. 502 până la 505. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Se închide votul. Se adoptă. Deci acum trecem la 520 pentru împotrivă. Îl verificăm. Închidem votul. 521 pentru, împotrivă, Haideți să-l verificăm. I close the vote. Rejected. Se închide votul și se respinge. 21 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 530 pentru, împotriva abțineri. Haideți să verificăm. 530. Se închide votul. Se adoptă. Compromisul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 536. Pentru. Împotrivă. Se respinge. 530. Nu. 500. 41 pentru, împotrivă, 541, deci verificăm. Se închide votul. Compromisul 23, pentru că celălalt a fost respins. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 544, partea a doua. cine pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 552 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Compromisul 24 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 557 partea 3 -a, pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 557 partea 4 -a, pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 565 pentru împotrivă, abțineri se adoptă, se respinge 566 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 573 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 26 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, compromisul 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 589, cine pentru? împotrivă, se adoptă. Verificăm. 589. Se închide votul. Se adoptă. Trecem la compromisul A. Cine-i pentru? Împotriva. Abțineri se adoptă. 23 pentru. Împotrivă. Verificăm 23. 23. Se închide votul. Și uh, compromisul B. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Pentru împotriva abțineri se adoptă la următorul 30. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul C. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul D. Pentru împotriva abțineri se adoptă.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 60... 68 s-a adoptat, de 69 nu se votează. Și atunci trecem la compromisul G. Deci de la 68 la compromisul G pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 85 și 87 împreună pentru, împotrivă. Abțineri, verificăm. Cele două amendamente le verificăm și se închide votul. Se respinge. 86 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 88 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul H pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trei amendamente împreună, 102 până la 104 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua, 109. Acum, amendamentul 1. Pentru? Nu. Amendamentul 1 la citații. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 2. Împotrivă, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 3. Pentru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 și vă mulțumesc foarte mult. S-a adoptat raportul. Felicitări domnului raportor. Nu a fost deloc ușor cu uh, o oră de vot. Aproape uh, o oră am votat. Vă dați seama cât a durat să se pregătească aceste amendamente de compromis. O sută de ore, probabil. Oricum, vă mulțumesc foarte mult tuturor raportorilor din umbră, de asemenea, nu numai raportorului. Tuturor care ați muncit atât de mult, vă mulțumesc pentru că ați realizat aceste amendamente de compromis. Și acum trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. Este raportul domnului Dario Tamburano, etichetarea în ceea ce privește eficiența energetică. Și e vorba de o directivă din 2010. Compromise 1 in favor. Compromisul 1. cine e pentru? Mă scuzați, spune vorbitorul. Să începem, să începem. Două compromisuri, 1 și R4A împreună. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? să acceptă. Adăugirea 1 la compromisul 1. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? să respinge. Adăugirea a doua. Împreună două amendamente 304 și 356. cine pentru? Împotrivă? Să verificăm. Două amendamente, adăugirea a doua, închidem votul. Respins. 317. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 2. cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Se acceptă. șaisprezece de la NV. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. 338. Cine-i pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. șase pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul 3A, cine pentru? Împotrivă, Uh, adăugirea 1 la compromisul 3A. Cine-i pentru? Împotrivă? Să verificăm. Adăugirea 1 la compromisul 3A. Închidem votul. Respins. Compromisul 3B. Cine-i pentru? Împotrivă? Se acceptă. Există un amendament oral aici, de la PPE. Dacă știți care este amendamentul oral, vă întreb dacă știți care este amendamentul oral, poate poate să-l spună cineva încă o dată și apoi o să vă întreb dacă aveți obiecții la amendamentul oral. Nu sunt obiecții. Are cineva vreo obiecție? Domnul Turmes. E nevoie de patru membri care să aibă o obiecție. Bun, suntem mai mulți de patru. Atunci nu se acceptă amendament oral. Adăugirea 1. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Adăugirea a doua. cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Acceptat. Adăugirea a treia. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Respins. Compromisul 4. Compromisul 4. cine e pentru? Împotrivă? abțineri? Se acceptă. 400 25. Cine e pentru împotriva țineri? Să verificăm. 452. Închidem votul. Respins. 465 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm încă o dată. 465. Închidem votul. Respins. Compromisul 5. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se acceptă. Compromisul 6. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se acceptă. Adăugirea 1 la compromisul 5. cine pentru? Împotrivă, abțineri, respins. Adăugirea a doua. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se aprobă. Uh, amendament, mă scuzați, spune președintele, 495 se respinge. Compromisul 7. cine pentru? Împotriva abțineri. Se acceptă adăugirea 1. Împotriva abțineri. Se acceptă. Compromisul 8. Compromisul 8. Pagina 56. Pagina 56. Ce să verificăm? Adăugirea 1. Verificăm adăugirea 1 la compromisul 8. Nu. Compromisul 7, nu spune președinte. Vine după, abia după aceea vine compromisul 8. Verificăm compromisul 7. Stimați colegi, o secunduță. O să mergem mai încet, o să mergem mai încet. La pagina 42, înainte de compromisul 8 am votat adăugirea 1 la compromisul 7 pe pagina 42 și înțeleg că doriți să verificăm. Da, la pagina 42. Deci adăugirea 1 la compromisul 7, vă rog să-l găsiți. Ușurel. Adăugirea 1 la compromisul 7. Pentru că avem pagini diferite, se pare. Adăugirea 1 la compromisul 7. Deschidem votul. A înțeles toată lumea? Am închis votul. Se acceptă. Compromisul 8 acum. cine e pentru? Împotrivă. Să verificăm. Am închis votul. Aprobat. Adăugirea 1, adăugirea 1 la compromisul 8. cine pentru? Împotrivă? Să verificăm. Am închis votul. Aprobat. Adăugirea a doua. Adăugirea a doua. La compromisul 8. Sunt pagini diferite. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. S-a închis votul. Acceptat. Adăugirea a treia. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 615 pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. 615. Am închis votul. 609 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Verificăm 609. Am închis votul. Se acceptă. Compromisul 9. cine pentru? Împotrivă, abțineri, se acceptă. Adăugirea 1 la compromisul 9. Pentru. Împotrivă. Să verificăm. Deci verificăm adăugirea 1 la compromisul 9. Închidem votul. Respins. Adăugirea 2 la compromisul 9. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Să verificăm încă o dată. Închidem votul. E respins. Adăugirea a treia la compromisul 9 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. Adăugirea 4 la compromisul 9 pentru. Împotrivă. Respins. Compromisul 10 pentru împotrivă, abținere, acceptat. 128 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm 128. Verificăm amendamentul 128. Închidem votul. Respins. Compromisul 11 pentru, împotriva abțineri, acceptat. 629 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 631 pentru, împotrivă, abțineri. Să verificăm, să verificăm 631. Verificăm 631. Am închis votul. Respins. Compromisul 12 pentru, împotriva, abțineri, acceptat. 635 pentru, împotriva abțineri, aprobat. 100 și 358 împreună, 100 și 358 împreună, pentru împotriva abțineri respins. Să verificăm. Să verificăm. Deci 100 și 358. 100 și 358. Închidem votul. Respins. 638, 638, partea a doua, cine pentru, împotrivă? Respins. 638, partea a doua. Verificăm. Am închis votul. Respins. 639 pentru. Împotrivă. Abțineri. Respins. 646 pentru. Împotrivă. Abțineri. Acceptat. 659 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Uh, adăugirea 5A pentru, împotrivă, abțineri, să verificăm. Adăugirea 5B. Închidem votul. Respins. 5 1 5 5 1 7, mă scuzați. Respins. Compromisul 13. A acceptat. Compromisul 14 pentru împotriva abținerea acceptat, compromisul 15 pentru împotriva acceptat, compromisul 16 pentru împotriva abțineri acceptat, Compromisul anexă pentru, împotriva, trebuie să verificăm. Închidem votul. Acceptat. O sută nouă pentru împotriva. Să verificăm o sută nouă. Închidem votul. Respins. 685 pentru. Împotriva. Abțineri. Să verificăm. Închidem votul. Respins. Compromisul R1 pentru împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R2 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R4 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R5 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R7 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R8 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat Compromisul R9 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R10 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Adăugirea la compromisul R10 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. Compromisul R11 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat compromisul R11A pentru împotriva abținere acceptat. Compromisul R12 pentru împotriva abținere acceptat. Compromisul R13 pentru împotriva abținere acceptat. Compromisul R14 pentru împotriva abțineri acceptat. Compromisul R15 pentru împotriva abțineri acceptat. Compromisul R15A pentru împotriva abținere acceptat, compromisul R16 pentru împotriva abținere acceptat și adăugirea pentru împotriva Să verificăm, să verificăm. Închidem votul. Acceptat. Amendamentul 10 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromisul R17 pentru, împotrivă, abțineri, acceptat. 23 este retras. Este retras. Amendamentul 23 a fost retras. Deci mergem la 285 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm 285. Închidem votul. Respins. 286 pentru. Împotrivă. Abțineri să verificăm 286. Verificăm 286. Închidem votul. Respins. Compromisul R19 pentru. Împotrivă. Abțineri. Să verificăm. Să verificăm. Închidem votul. Acceptat. Compromisul R20 pentru împotrivă, abținere acceptat. Vedeți ce beau, nu? Vă dați seama, vă bucură lucrul ăsta și vă înțeleg, spune președintele. Compromisul R20A pentru împotriva abținere acceptat 30 pentru împotriva abțineri respins R21 pentru, împotriva abțineri acceptat. Votul final, care e foarte important. Votăm electronic. Primul vot pe amendamentele adoptate. Deschidem votul. S-a închis votul. Mulțumesc foarte mult. Se acceptă votul pe rezoluția legislativă. Deschid votul. Am închis votul. Acceptat. 63 de voturi cu 0 și 0. O chestiune de procedură. Înainte de a trece la hotărârea de a vota apropo de mandat, aș vrea o pauză de un minut. Două minute. Aveți două minute. It will be one voting. One... Se va vota o singură dată. Un singur vot pe acest dosar. So, uh, because it's five minutes for each for, yeah. for speaking. Yeah. For speaking. Exactly. But, but for, for the next time. For the next time. Uh, later on. Yeah, yeah. Okay. Just because there was a break. No, not now. No, no, no, no, no, no sorry. Uh, uh, ladies and gentlemen. Doamnelor și domnilor, e toată lumea mulțumită, e toată lumea fericită, e toată lumea gata. Haideți să trecem la votul final Votul privind negocierile interinstituționale, cum spuneam, votul privind negocierile interinstituționale, votăm electronic, deschidem votul, s-a deschis votul, vă rog să votați cu calm, am închis votul. Să acceptă. Stimați colegi, stimați colegi, un moment vă rog. Am de spus ceva. Avem la Comisia ITRE 67 de membri plini. 50% din 67 înseamnă 33 și jumătate. Avem nevoie de 34 de voturi la plus, de susținători ai mandatului, pentru că trebuie un vot majoritar, majoritatea tuturor membrilor Comisiei ITRE, nu a celor prezenți astăzi, ci toți membrii plini ai Comisiei ITRE. Este regula noastră de procedură și nu o putem modifica, firește. Așa că o să ajungem cu votul acesta în plenară. În acest moment nu avem uh, un mandat de negociere în negocierile tripartite. Am acceptat propunerea, după cum știți, Revoluția, rezoluția legislativă a fost uh, votată cu 63 sau 64 la 00. Deci o să ajungem în plina plenară nu direct la negocierile tripartite, nu direct la trilog. E decizia noastră finală. Vă mulțumesc foarte mult, stimați colegi. Și acum la ultimul raport. Bugetul pe 2017, mandat pentru trilog. Și haideți să o luăm punct cu punct, pentru că trebuie să terminăm cât mai repede cu putință. Mai Compromisul 1. Cine pentru? Împotriva? abțineri, adoptat. Com 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 2 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul 3 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 8, prima parte, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 8, partea a doua, pentru, împotriva, abținere respinsă. Compromisul 3A, pentru, împotriva abțineri adoptat. Compromisul 4 pentru abține, împotriva abținerea adoptat. 14 pentru împotriva abțineri adoptat. 15 pentru împotriva abțineri adoptat. Compromisul 5 pentru împotriva abțineri adoptat. 17 pentru împotriva abțineri adoptat. 19 pentru împotriva abțineri adoptat. 21 pentru împotriva abțineri respins. 22 pentru împotriva, abțineri, adoptat. 23 pentru, împotriva, abțineri, respins. 24 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Și compromisul 6 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 28 pentru, împotriva. Haideți să verificăm amendamentul 28. Închidem votul. Respins. 29 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. Compromisul 7 pentru, împotriva, abțineri, adoptat. 33 pentru, împotriva, abțineri, respins. 34 pentru, împotriva, abțineri, respins. 35 pentru, împotriva, abțineri, respins. Adoptat. 36 pentru, împotriva, abțineri adoptat, 37 pentru, împotriva, abțineri respins, 38 pentru, împotriva, abțineri adoptat, vot final, vot electronic, deschid votul și închid votul acum. unu pentru, 9 împotriva, o abținere. Felicitări raportorului. Parties. well, I have expected something like that. So I am not surprised at all. da, mă așteptam la un astfel de rezultat, deci nu sunt surprins deloc Uh, let us go. Uh, Haideți să trecem mai departe la pachetul de economie circulară. Avem patru elemente și dacă v-ați putea limita discuțiile din grupul PPE din jurul coordonatorului ar fi excelent. Deci poate puteți să părăsiți sala și atunci noi cu toții putem mai ușor să continuăm. Și puteți să și pe colegii cu dumneavoastră. Uh, ok. Uh. Dear friends, advisors from... Dragi prieteni, consultanți de la PP, oare n-ați putea dispărea undeva? Vă rog. Okay. Uh, colleagues, very important topic. Bun, și acum trecem la un subiect foarte important. Pachetul de economie circulară. Avem patru elemente de legislație aici de analizat. Vor interveni la fiecare punct raportorii, raportorii din umbră. Avem o oră și jumătate la dispoziție, poate vreo 10 minute în plus, uh, pentru care încă de acum uh, ne cerem scuze din partea interpreților dacă terminăm poate mai aproape de 12.40 decât de 12.30. Dar încercăm să fim de uh, cât se poate de rapizi. Vă reamintesc că au fost alocate patru propuneri ale Comisiei, număr de trei raportori din partea ITRE, plus uh, avem și câțiva raportori din umbră. Pentru a permite celor 21 de raportori din umbră să ia cuvântul, timpul alocat pentru fiecare raportor din umbră va fi de circa un minut și jumătate, deci vă rog să vă pregătiți pentru aceste restricții. La început vom avea trei intervenții ale celor trei raportori. Domnul uh, Federle o să ia cuvântul în numele domnului Tălicica și domnul Federle va prezenta două dosare, nu doar unul. Iar domnul Pohe și domnul Ferreira vor fi următorii vorbitori. Ei vor prezenta câte un dosar. Deci mai întâi da cuvântul domnului Federle să ia cuvântul preț de 7-8 minute pentru că va prezenta două rapoarte. Da? Domnule Fedele, aveți cuvântul. Da? Deci prezentați două dintre cele patru dosare. Mulțumesc, voi încerca să fiu succint. Uh, domnule Telicca, vă salută și își exprimă regretul pentru a nu putea participa la această reuniune. Începem cu modificarea directivei privind bateriile și acumulatorii uh, auto uh, avizul meu privind bateriile și acumulatorii și deceurile din baterii și acumulatori a, a fost realizat cu obiectivul de a, a lămuri toate textele și dezbaterile ce urmează în comisiile și a, celelalte foruri ale Parlamentului. Ideea a fost de a, a Um, evidenția acele chestiuni care nu sunt evidențiate suficient sau nu sunt amintite de propunerea comisiei și care nu intră până acum în pachetul privind deșeurile. Trebuie ca acest pachet să fie uh, însă uh, tratat cu maximă seriozitate, pentru că economia circulară trebuie tratată cu aceeași uh, importanță ca și problema deșeurilor în general economia circulară este un concept care ar putea da naștere în viitor unei cu totul uh, noi re, uh, industrii. Pentru a uh, sublina unele din aspectele din raportul lui, colegului Telicca, vorbim de multe ori despre gestionarea eficientă a deșeurilor și stimulentele pentru gestionarea mai eficientă a acestora. Tocmai de aceea Eh, domnul Telicca eh, adaugă unele propuneri la cele deja existente în propunerea inițială pentru a se putea atinge obiectivele privind gestionarea deșeurilor în cadrul unei economii circulare. Oricum, eh, aceste propuneri vor fi replicate și în celelalte directive pe aceeași temă pentru a se conferi coerență subiectului. Eh, gestionarea eficientă a, gestio- a deșeurilor nu este eh, posibilă dacă nu este adoptată de toate statele membre și tocmai de aceea Trebuie ca standardele pentru gestionarea deșeurilor electrice și electronice să fie uh, uniforme peste tot în Uniunea Europeană. Tocmai de aceea propunem ca standardele care de, sunt deja obligatorii în unele state membre să o, devină obligatorii pentru toți operatorii de, de, și procesatorii de deșeuri electronice și electrice. Uh, trebuie ca uh, procesarea aceasta să nu uh, genereze noi riscuri pentru mediu sau pentru sănătatea omului. Evident că aceste standarde uh, vor uh, face parte dintr-un context mai larg al economiei circulare. Aici, deocamdată, nu sunt incluse în propunerea actuală propuneri pentru transportul deșeurilor, dar ele trebuie să facă parte dintr-o gestionare integrată a deșeurilor nevoia de a gestiona deșeurile eh, în statele eh, membre va crește în statele membre și de aceea trebuie eh, avut în vedere acest aspect și în ce privește directiva privind transportul deșeurilor. Trebuie ca instrumentele existente în domeniul deșeurilor să fie transpuse și aplicate în tocmai. Domnul Telicca mai sublinează în final că trebuie dusă și o campanie de informare și educare pentru modificarea comportamentului consumatorilor și pentru promovarea și diseminarea bunelor practici de gestionare a deșeurilor. Dacă îmi per permiteți, să trec mai departe la raportul privind depozitarea deșeurilor. Domnul Telicca spune ceva de genul următor. Una din propunerile care sunt uh, făcute în legătură cu o platformă de schimb de bune practici uh, pe acest subiect include și uh, problema legăturii dintre industria deșeurilor și sectorul financiar. Este nevoie să Poate fi mai bine evaluate capacitățile și trebuie să uh, există o mai bună uh, legătură între sectorul financiar și sectorul gestionării deșeurilor. Telcica uh, evidențiază propunerea Comisiei pentru a formularea unei ținte maxime pentru gunoiul și deșeurile depozitate per kilogram per persoană în același timp, reducerea că producerii deșeurilor este un alt obiectiv important. Pentru că prin eh, reduce, măsurile de reducere a producerii deșeurilor contribuim implicit la reducerea deșeurilor în ansamblu. În ce privește depozitarea deșeurilor, trebuie eh, separate în mod obligatoriu deșeurile biologice sau biodegradabile. Mai sunt și multe alte lucruri pe care domnul Telișca vrea să le evidențieze, dar Cred că dosarele oricum sunt relativ scurte și uh, cred că ceea ce am prezentat aici este o introducere, o prezentare cât de cât uh, pertinentă a acestor dosare. Domnul Teolici, încă o dată își cere scuze pentru a nu fi participat uh, personal la această dezbatere. Mulțumim pentru prezentarea acestor două dosare și trecem acum la raportul domnului Miroslav Pohai modificarea directivei 2008 per 98 CE privind deșeurile. Aveți cuvântul, domnule Pohe. Mulțumesc, domnule președinte. Economia europeană pierde prin gestionarea ineficientă a deșeurilor multe materii prime secundare. Asta uh, are efect uh, negativ asupra uh, mediului și Eh, crește presiunea privind eh, exploatarea resurselor primare. Într-o economie cu un model liniar, eh, arderea sau prelucrarea, procesarea deșeurilor implică efecte secundare nedorite. Producem 2 miliarde și jumătate de tone de deșeuri anual, din care doar o treime este supusă reciclării. Este insuficient, după părerea mea pornesc de la punctul de vedere pe, exprimat pentru o perspectivă de termen lung a Parlamentului și de aceea propun și multe modificări la status quo-ul actual care eh, trec dincolo de termenul prevăzut de legislația în vigoare. În multe instanțe, eh, Comisia Europeană a formulat prea lax eh, cerințele pentru procesarea deșeurilor, arderea deșeurilor și depozitarea lor. Vrem să consolidăm de aceea textul directivei. Poziția noastră trebuie să fie foarte clară, tranșantă și trebuie ca măsurile să fie uh, armonizate uh, cât se poate de mult. Uh, mă refer aici nu numai la deșeurile comunale, ci la toate formele de deșeuri. Tocmai de aceea trebuie redefinite de pildă deșeurile industriale care reprezintă o mare pondere din totalul deșeurilor în Uniunea Europeană. De asemenea, trebuie redefinite și deșeurile alimentare. Ele nu sunt uh, atât de multe ca alte tipuri de deșeuri, dar dacă putem să prevenim crearea de deșeuri alimentare, atunci uh, uh, îmbunătățim atât situația mediului cât și facilităm dezvoltarea agriculturii. Nu trebuie să pierdem din vedere nici nevoia de a informa mai bine consumatorii respectiv uh, de a-i obliga pe, obliga pe producători uh, să conceapă deșeuri mai puține, mai eficiente. Producătorul trebuie uh, să plătească implicit, dacă sunt obligați să plătească implicit pentru containerele de depozitare a deșeurilor, atunci se vor gândi și ei câte deșeuri vor genera. Eh, cred că eh, obiectivul eh, de reciclare ar trebui să fie crescut de la 70% până în 2030. În ce privește regenerarea uleiurilor reziduale, trebuie să ajungem la 50% reciclare până în 2030. Și, nu în ultimul rând, trebuie să prevenim crearea de deșeuri alimentare. Aici Comisia este mult prea vagă în propunerea sa. Apoi, baza de calcul. Trebuie să avem grijă ca datele care sunt generate să fie comparabile între statele membre. De aceea, uh, trebuie să eliminăm din baza de calcul uh, greutatea deșeurilor, pentru că asta, asta este, o, este o variabilă care ar putea mult distorsiona rezultatele. Uh, în același timp, uh, calculul per capita, înțeleg că este o metode, metodologie de calcul uh, interesantă pentru unii, dar, din păcate, deocamdată încă nu deținem un studiu de impact asupra efectului pe care l-ar avea această metodologie. Deci, avem încă nevoie de o analiză în acest sens îmbunătățirea protecției consumatorilor. Aici Comisia trece cu vederea acest aspect și ar trebui să fie consolidată. În plus, uh, trebuie să ne dedicăm mai mult prin uh, informații de, eh, campanii de informare asupra reducerii uh, sau producerii unor cantități mai mici de eh, deșeuri ca până acum. Vă mulțumesc pentru toate sugestiile primite și mă bucur că la negocierile cu Eh, raportorii din umbră, deja s-au conturat unele compromisuri pe care le vom putea pune pe masa negocierilor cu Consiliul și Comisia. Trebuie nu doar să vorbim despre deșeuri, ci să creștem prin eficientizarea gestionării deșeurilor eh, gradul de competitivitate al Uniunii. Packaging and packaging waste. Și acum trecem la raportul privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, raportor João Ferreira. Aveți cuvântul, domnule coleg. Prezident, bun dia tuturor. Bună ziua și bun venit tuturor. Înainte de toate, aș dori să fac o remarcă generală cu privire la propunerea Comisiei. Comisia propune, în propunerea sa de revizuire a directivei 94-62 eh, cu privire la ambalaje și deșeurile de ambalaje, um, o, o schimbare. Comisia consideră că se, poate fac, se pot face progrese în eficientizarea resurselor și aceasta poate să însemne și beneficii uh, economice și sociale. Uh, transformarea deșeurilor în resurse este absolut crucială pentru a îmbunătăți eficiența resurselor și, uh, de asemenea, trebuie să încercăm cât se poate de bine să închidem ciclul economiei circulare. Spun cât se poate de mult pentru că reciclarea are aduce cu sine avantaje din punct de vedere al valorizării deșeurilor, însă nu este un proces care se poate realiza tot timpul, având în vedere faptul că produsele au o capacitate limitată de reciclare având în vedere materia primă, energia și energia care se investește în această reciclare, Așadar, nu este un ciclu infinit, însă direcția este una corectă, este o direcție care trebuie să fie urmărită. În ceea ce privește termenii global, după cum spuneam, propunerea Comisiei uh, revizuiește uh, spre mai sus obiectivele de reciclare. Aceasta înseamnă că stabilește obiective mai ambițioase din punct de vedere al obiectivelor de reciclare a diferitelor materii specifice care sunt conținute în uh, ambalajele uh, și deșeurile de ambalaje și, de asemenea, stabilește anumite reguli prin care se pot atinge obiectivele pe care ni le-am fixat. E vorba de reguli armonizate pentru ca să putem calcula dacă s-au atins obiectivele. Propunerea care trebuie analizată aici uh, este bună. Eu sunt uh, pe total de acord cu abordarea comisiei, sunt global uh, de acord cu obiectivele care s-au stabilit, însă aș dori să mai introduc anumite puncte care mi se par importante. În primul rând, mi se pare foarte important să se recunoască diferențele statelor mem- între statele membre în fața obiectivelor care au fost stabilite. Aceasta înseamnă eforturi diferite din partea fiecărui stat membru pentru a putea atinge aceste obiective care au fost stabilite. Propunerea ca atare recunoaște faptul că multe state membre nu au uh, încă infrastructura necesară pentru a face toate aceste operațiuni și trebuie, pe de o parte, confirmate obiectivele ambițioase, dar în același timp trebuie să se introducă o flexibilitate în ceea ce privește aspectele de calendar și uh, atingerea acestor obiective. Această flexibilitate care se propune a fi introdusă în propunerea pe care o discutăm este stabilirea po posibilității de introducere a derogărilor uh, în ceea ce privește atingerea, din punct de vedere a calendarului, a acestor obiective. Derogările de care vorbim uh, au și ele anumite condiții de care suntem legați, condiții foarte stricte. Odată ce s-au stabilit aceste condiții, uh, se poate beneficia după aceea de derogări. Se stabilește și un calendar de apropiere, având în vedere de unde s-a plecat și care este obiectivul, se prevede așadar o evaluare progresivă către acel uh, obiectiv, ținând cont de recomandările pe care le formulează raportul uh, și, în același timp, sistemul de alertă rapidă, care este, de asemenea, parte din propunerea comisiei și care ne va ajuta în acest sens. Raportorul a făcut mai multe recomandări pentru statele membre uh, în uh, condițiile în care ele pot să beneficieze de aceste derogări și face recomandări pentru fiecare stat membru. Altă chestiune importantă, care mi se pare important să apară în această propunere, este regimul de responsabilizare în acest ciclu, fie pe partea producătorului în felul în care este ambalat um, produsul, fie obiectivele de uh, reciclare și de uh, adunare, de culegere a tuturor acestor recipiente și responsabilitatea utilizatorului final în același timp, adică acelui care uh, trebuie să, să um, facă gestul final în ceea ce privește deșeurile. Și, deci, mi se pare foarte important ca regimul de responsabilitate mm, pentru toate aceste elemente, dar și pentru producători, să fie clar stabilite. Nu, uh, de multe ori, felul în care sunt ambalate proiecte, uh, produsele nu depinde niciun fel de utilizatorul final, deci este nevoie de o extindere a responsabilității către producător. În final, uh, obiective mai ambițioase uh, necesită mijloace noi și de aceea ar fi bine ca Uniunea Europeană să îmbunătățească resursele pe care le oferă statelor membre pentru ca să poată să susțină investițiile necesare. E nevoie să creăm condițiile și imboldurile necesare pentru ca industria să facă ce trebuie în uh, folosirea ambalajelor corecte. Când e vorba de economia de materii prime sau de uh, ambalaje mult mai uh, bine valorizabile și când e vorba de uh, economia de energie, de asemenea trebuie făcute anumite alegeri în legătură cu ambalajele, mai ales când aceasta se justifică din punct de vedere tehnic, economic și de mediu. Deci, în același timp, din aceste trei puncte de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Și acum trecem la raportorii din umbră. Dar, înainte de aceasta, aș dori să îl salut pe raportorul principal din partea Comisiei ITRE, care este uh, raportorul principal, care este membru supleant la noi în comisie și aș vrea să vă dau cuvântul după aceea, doamnă, doamna Bonafe, după ce iau cuvântul toți raportorii din uh, umbră de la noi din comisie. Noastră sunteți responsabile de cele patru dosare ca raportor principal în comisia ENVI și dumneavoastră sunteți membru supleant și în Comisia ITRE. Deci e foarte importantă opinia noastră, dar aș zice să ascultăm întâi părerea celorlalți. Mulțumesc că ați venit oricum. Îi dau cuvântul domnului Roel acum în numele PPE. Vă rog. Uh, despre ce să iau cuvântul? Despre raportul meu, să înțeleg, nu? Bun. În legătură cu raportul cu privire la mm, directiva privind ambalajele, nu am decât câteva remarci în funcție de unde am ajuns în consultări. Cred că extinderea mm, responsabilității producătorilor este foarte importantă, însă sunt motive și pentru care nu e nevoie să mai detaliem acum acest caz. Există, în primul rând, un regulament în directiva cadru privind deșeurile. Există și sisteme care funcționează deja foarte bine în ceea ce privește responsabilitatea și nu este nevoie să mai insistăm. La flexibilitatea pentru statele membre, nu putem decât să fim de acord uh, din principiu, mi se pare un, uh, o idee bună, însă trebuie să avem grijă să nu se meargă prea departe. Trebuie să existe totuși un sistem care să fie comparabil. Flexibilitatea există deja Uh, prin sistemul de alertă rapidă propus de către comisie. Există trei uh, ani de, um, pentru expirarea termenului. Flexibilitatea însă nu trebuie în niciun caz să afecteze stimulii. Revizuirea obiectivelor de reciclare după un an, citesc aici, obiectivul este în sine foarte bun, Însă eu cred că nu putem încă să mai răspundem la întrebarea dacă s-au stabilit obiectivele bine. Momentan e prea devreme. După introducerea metodei și noii definiții, uh, trebuie să ajungem la o metodă de calcul. Er, întâi la, eu cred că prima dată la un an după revizuirea primă, ar trebui să se facă prima evaluare. Apoi, în legătură cu produsele, nu înțeleg de ce trebuie să introducem aici produsele, pentru că produsele nu se aruncă atunci când uh, proprietarul se aruncă când proprietarul nu mai are nevoie de ele, deci poate că nu e vorba de un deșeu, ar fi mai bine să o integrăm în altă parte. Iar la metodele de calcul, dacă oare funcționează, dacă e corect, va depinde ce facem cu definiția procedurii de reciclare și pregătirea pentru reutilizare. Aici e o chestiune de definiție. Dacă punctul de măsurare este stabilit așa cum a propus Comisia, dacă toate întreprinderile care acționează în reciclare trebuie să reintroducă uh, alte standarde, dacă este oare necesar sau este o exagerare în acțiuni, uh, o să vedem mai târziu. Uh, apoi, în legătură cu um, raportarea, mă întreb dacă nu e un sistem prea detaliat. Sigur că avem nevoie de o comparabilitate posibilă a datelor, dar poate ar fi mai inteligent să fim mai puțin detaliați. Cam atât despre această directivă din partea mea. Colega mea, Zaborska, Ana Zaborska, m-a rugat să spun câte ceva despre directiva cadru. Pot să spun acum sau să iau cuvântul mai târziu? Poate mai târziu, spune președintele fără microfon. Uh, Eu zic să ne concentrăm acum în prima rundă pe raportorii din umbră și să ne concentrăm pe prima, primul și al doilea dosar. Și vreau să-i dau cuvântul domnului Gherec din partea S și D la primul dosar. Mulțumesc, domnule președinte. Subiectul la care trebuia eu să iau cuvântul implică trei tipuri de deșeuri. Bateriile folosite în uh, instalații electrocasnice și în mașini. Vreau să spun acest lucru direct de la început, pentru că pentru fiecare din subiecte e nevoie de o abordare diferită. Fiecare deșeu e, necesită un tratament diferit și are o utilizare finală diferită la sfârșitul ciclului de viață. Mă întrebam de aceea ce facem cu aceste diferențe? Avem directive deja care acoperă o parte și mă întreb unde sunt blocajele în directive și unde ar putea să fie ele îmbunătățite. Deci, când e vorba de deșeurile de la instalații, avem puncte de dezasamblare și apoi mai avem și piețe inoficiale pentru dezasamblare, care de fapt acoperă 50% din piață. E vorba de cei care folosesc aceste piese pe piața gri și piesele, piesele utilizate se vând și pot fi foarte periculoase pe piață. Trebuie, deci, să avem uh, un registru cu toate mașinile, ca să știm câte mașini intră, de exemplu, pe piață și uh, apoi întotdeauna numărul trebuie să corespundă cu ceea ce avem în registru, câte intră, câte ies și câte sunt în trafic. Ar trebui să avem un număr foarte clar de vehicule care au fost retrase din circulație. Momentan însă avem piața la negru, care e foarte bine uh, dezvoltată și deci nu ne iese calculul. Trebuie așadar să vedem când este considerată uh, o mașină rablă. Ar trebui să avem un control mai bun de la asigurări. Eu cred că aici avem una din blocaje. Unul din blocaje. Acum, bateriile. Majoritatea bateriilor din Uniunea Europeană sunt pe bază de plumb și de acid e o parte majoritară și nu văd o problemă cu tehnologia în sine. Cred că avem tehnologiile necesare pentru a putea neutraliza aceste baterii. Dar problema pe care o avem este legată de procese economice. Plumbul din uh, China este atât de ieftin în ziua de astăzi că nu mai merită procesarea bateriilor uh, folosite. Există stimuli uh, economici, dar nu, nu este suficient și atunci lumea aruncă bateriile peste tot. În legătură acum cu electrocasnicele, trebuie să spunem că aici uh, avem multe probleme foarte diverse care necesită soluții separate, felul în care sunt uh, colectate, felul în care sunt depozitate. Iată de ce trebuie să fie stabilite condiții legale și uh, inițiative de stimulente economice mai bune pentru ca electrocasnicele să fie mai bine stocate într-un loc și apoi procesate în momentul în care le vine rândul. Problema cea mai mare cu procesarea acestora este legată de deșeurile electronice. Ele sunt trimise de obicei în uh, Orientul uh, Mijlociu, unde energia este ieftină, unde nu există nicio preocupare de mediu, dar problema generală este că această, această dilemă ar trebui să fie rezolvată în general. În primul rând trebuie stabilite condițiile în care deșeurile acestea trebuie să părăsească Europa către Est, care sunt canalele de distribuție și ar trebui și să ne gândim și la procesele și tehnologiile care sunt folosite pentru dezasamblarea acestor deșeuri electronice. Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și acum vreau să rămânem la dosarul 1 și 2 și domnul care este raportor și domnul Fox, care reprezintă ECR-ul, este raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Grupul meu este pentru o folosire economicoasă a resurselor și inclusiv și a timpului. Și de aceea voi vorbi în numele tuturor celor patru colegi. În numele colegilor vreau să mulțumesc raportorilor pentru a munca lor. Foarte interesantă sonerie, spune vorbitorul. Deci, grupul meu are mai multe rețineri în legătură cu propunerea comisiei, dar și uh, în legătură cu uh, proiectul de raport. Avem un, dorința de a avea o abordare proporționată pe chestiuni importante. Noi vrem să îmbunătățim uh, gestiunea deșeurilor, eficiența energetică și să scădem astfel dependența noastră de resurse energetice importate. Considerăm că e vorba de un potențial economic și de mediu de care toate statele membre trebuie să fie conștiente. Um, fiind dat că e vorba de obiective realiste, ar trebui să nu ne stabilim obiective prea ambițioase, și apoi să oferim excepții pentru multe state membre. După părerea mea, propunerile trebuie să fie luate în serios. Când spunem că trebuie să atingem anumite obiective, dacă sunt prea ridicate, nu putem după aceea să spunem nu-i nimic dacă nu le atingeți, că avem, ex avem uh, excepții. Deci așa nu ni se pare bine și aș vrea să explice Comisia de ce a decis să facă așa. N-ar fi mai bine să stabilească obiective realiste pentru ca să se asigure că sunt îndeplinite înainte să stabilească altele? Și altă întrebare, cum a identificat Comisia statele membre care trebuie să primească excepții, așa cum s-a menționat la 11.3 din directiva deșeurilor? Iar la măsurile adiționale pe care le-a propus raportorul, nu e foarte clar uh, cum uh, vor fi uh, făcute studiile de impact la, de exemplu, prevederile cu privire la um, petrolul, deșeurile din petrol, e nevoie de o evaluare suplimentară ceea ce înseamnă că industria și autoritățile locale trebuie să fie consultate înainte să facem o astfel de propunere. Trebuie să ne asigurăm întâi că beneficiile acestei propuneri vor uh, contrabalansa costurile pe care le vor avea de suportat IMM-urile și întreprinderile în general în industrie. Avem aceleași îngrijorări și în legătură cu obiectivele suplimentare, modificarea obiectivelor, și responsabilitatea extinsă a producătorului sau alte măsuri uh, adiționale care au fost propuse în raport. Permiteți-mi, vă rog, să pun o întrebare raportorilor. Câte obiective diferite au propus în raport? Sunt atât de multe încât oricine din afara instituțiilor o să se prindă imediat că este foarte dificil să le atingi pe toate. Exact acest tip de complexitate exagerată o să facă să nu se mai atingă obiectivele. Iar ceea ce industria europeană cere deja de mult timp e foarte clar. Dorește obiective ușor de înțeles, care nu se schimbă la fiecare an, când Comisia vine cu propuneri noi. Din acest punct de vedere, grupul nostru are îngrijorări în legătură cu actele de implementare și actele delegate, actele de punere în aplicare, îmi cer scuze, pentru că aceasta ar crea o industrie paralelă foarte nesigură. Și după cum am văzut și în legislația RICI, prevederile acestea au fost foarte problematice în trecut. Nu este acceptabil ca Comisia să revizuiască tot timpul lista materiilor prime critice sau lista deșeurilor fără un proces legislativ aferent. Ne-am mai pus și întrebarea dacă extinderea către deșeurile comerciale și industriale este necesară, pentru că reciclarea se face deja în domeniile de care vorbim din cauza stimulentelor economice existente, iar extinderea ar putea să ia responsabilitatea de pe umerii autorităților locale, ceea ce nu ne dorim. Vrem să se țină cont mai bine de impactul practic al acestor revizuiri. Legislația pe care o discutăm va afecta în mod considerabil o parte foarte mare a industriei și a autorităților locale dar și viața de zi cu zi a consumatorilor și noi credem că este nevoie de un echilibru între ambiție și realitate. Vă mulțumesc, domnule președinte. Și acum, um, domnul Iavo, dacă vreți să vă împărțiți cumva cele spuse, pentru că sunteți raportor din umbră pentru două din cele patru rapoarte. Poate vreți să spuneți ceva despre 1 și 2, unde domnul Telicca este raportor și în a doua rundă să luați cuvântul pentru următoarele două dosare. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să mă conformez. Mă voi concentra asupra celor două rapoarte Telicca, bateriile și depozite. Cât privește depozitarea deșeurilor, în primul rând, Împreună cu raportorul și cu raportorii din umbră credem că avem foarte multe trăsături comune referitoare la propunerea Comisiei și susțin multe din propunerile făcute de raportor. În primul rând, vreau să menționez colectarea separată a deșeurilor ecologice și cred că e foarte important să avem un sistem obligatoriu de colectare separată a acestor deșeuri biologice, apoi vrem să se facă schimb de informații și cele mai bune practice pentru a găsi soluții inovatoare care să susțină simbioza. În privința depozitării deșeurilor sunt foarte multe inițiative interesante și importante în statele membre și le vom susține ca să-și împărtășească experiența și cunoașterea. Sunt de acord și aici mă refer nu numai la dosarul privind uh, depozitarea deșeurilor, mă refer și la celălalt raport. Calitatea și consecvența datelor este foarte importantă, care trebuie să fie susținute de o metodologie armonizată și de bune definiții din uh, dosare. Este de asemenea foarte important că în acest moment Uh, sigur, acum discutăm dosarele separat, dar trebuie să existe coerență între aceste dosare pentru că s-ar putea să se susțină unul pe celălalt, dar putem accepta și regulamente separate care să contravin unul cu celălalt. Deci e important să avem uh, un sistem coerent și consecvent pentru aceste dosare. Problema transportului deșeurilor s-a menționat deja și de asemenea e o chestiune care revine în dosarul privind depozitarea deșeurilor și în materie de deșeuri electronice. Transportarea deșeurilor este importantă pentru a combate transportul ilegal de deșeuri, dar este un domeniu în care se practică zilnic uh, fraudă fiscală ceea ce poate să ducă și mutarea acestor activități care afectează mediul către noile țări membre în loc să fie incinerate. De asemenea, în ce privește depozitarea deșeurilor, nu este suficient să combatem haldele de gunoi pentru că asta poate să ducă la, nu la o reducere a deșeurilor, ci la uh, faptul că se uh, împinge, eu știu, fluxul de deșeuri în ceea ce privește incinerarea. Trebuie să combatem acest fenomen și și nu trebuie uh, ca cele mai multe deșeuri să ajungă la incinerare bateriile acum și uh, deșeurile electronice, vreau să accentuez uh, faptul că avem nevoie de date statistice fiabile și de o metodologie uniformizată și de definiții uh, armonizate, ceea ce nu avem acum. S-a menționat problema de deșeurilor atât în afara Uniunii Europene cât și în interiorul Uniunii Europene, lucru care trebuie să fie gestionat foarte strict pentru a împiedica transporturi de deseuri care nu sunt controlate. Și în cele din urmă, lista de anexe eh, ar trebui să fie elaborată pentru toate componentele acestei eh, directive care se referă la ambalaje, Eh, ci pentru toate celelalte. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, stimate coleg! Domnul Silichiotis are acum eh, cuvântul, același rugăminte să vă referiți în primul rând la primele două dosare și apoi la, în runda a doua puteți să luați cuvântul eh, pe marginea celorlalte două dosare. Sigur, puteți să vorbiți și împreună despre ambele, despre toate cele patru dosare. Mulțumesc foarte mult. N-am foarte mult timp la dispoziție, domnule președinte, așa că voi vorbi uh, despre prelucrarea deșeurilor. E punctul 11 și sunt raportor din umbră. Vreau să îi mulțumesc raportorului, domnul Miroslav Pocel, care a venit cu niște propuneri care îmbunătățesc propunerea făcută de comisie. Grupul meu consideră că putem contribui la utilizarea rațională a resurselor. Iar scopul este să protejăm mediul și sănătatea publică pentru a îmbunătăți calitatea vieții cetățenilor. Există foarte mult potențial în acest domeniu. Punctul important este să ne concentrăm pe prevenire și să avem programe de creștere a conștientizării la nivelul opiniei publice pentru a uh, evita uh, portițele de scăpare. Asta înseamnă că trebuie să accentuăm responsabilitatea producătorilor, înseamnă că trebuie să existe sisteme corecte uh, care fac uh, control la nivel public. Uh, trebuie să avem în minte ideea că prelucrarea se face cu niște costuri, ne gândim la aceste deșeuri electrice și trebuie să ne gândim și la calitatea solului mai ales în momentul în care se, folosește, se folosesc haldele de gunoi. Este foarte important uh, că sunt implicate toate părțile interesate la nivel local și regional uh, și sindicatele, nu? Uh, și de asemenea la răspunderea extinsă a producătorilor este importantă și conștientizarea în rândul consumatorilor dacă ne gândim la accesul la reutilizare și reciclare, uh, trebuie să uh, ne gândim și la poluarea apelor, poluarea mărilor. E important pentru că nu toate statele membre au același potențial și nu toată lumea se află la același nivel de mobilizare pentru a atinge aceste obiective. Sunt țări care Uh, au fost uh, lovite rău de memorandumul uh, neoliberal și de programele de austeritate care au probleme mari de pauperizare, de sporirea sărăciei. Deci trebuie să ne asigurăm că fondurile de coeziune și fondurile structurale contribuie la ajutorarea acestor țări să îndeplinească țintele să poată construi infrastructura necesară pentru reciclare pentru că vor avea nevoie, evident, de sprijin și uh, fondurile trebuie să iasă din uh, fondurile structurale, de exemplu, sau din alte tipuri de fonduri. Autoritățile locale și regionale au nevoie de ajutor în ceea ce privește haldele de unoi și noi vom înainta amendamente pe această temă. Runda a doua acum. Avem patru colegi, raportori din umbră. Doamna Virkunen, în numele PPE-ului. Doamna Virkunen, aveți cuvântul. Da, mulțumesc, domnule președinte. Am doar câteva cuvinte de spus despre această directivă privind deșeurile electrice și uh, bateriile și scoaterea din uh, uz a vehicolelor. Uh, acesta se concentrează pe raportarea unor date statistice, ceea ce e foarte important, după cum știm, pentru că datele fiabile reprezintă baza pentru a stabili niște obiective uh, corecte pentru reutilizare și prelucrare. Trebuie să ne gândim la aceste obiective și în viitor un lucru foarte important este că statele membre, toate statele membre, trebuie să folosească aceeași metodă pentru a raporta aceleași măsuri, cu aceleași măsuri. Este important, deci, să ne concentrăm pe acest domeniu, așa cum a propus Comisia. Raportul Telicca este foarte bun, are propuneri bune. Vreau să-i mulțumesc raportorului pentru activitatea desfășurată. PPE-ul poate susține cele mai multe din inițiativele raportorului. Cum a spus raportorul, asigurarea terenului de egalitate între participanții la piață este cheie în ceea ce privește gestionarea deșeurilor. Se promovează soluții care protejează mediul, sunt orientate către piață și sunt eficiente din punct de vedere al costurilor. Apar aici face o serie de instrumente uh, propuse în cele trei rapoarte de, și uh, se merge în direcția economiei circulare, ceea ce este foarte bine. Este important ca diversele firme să fie stimulate să gestioneze deșeurile, însă trebuie să fim uh, foarte atenți la instrumentele pe care dorim să le folosim. Trebuie să discutăm această chestiune în momentul în care vom continua activitatea. PPE-ul uh, este de acord cu raportorul apropo de obligațiile de raportare ale statelor membre și reducerea birocrației. Uh, e foarte bine că raportorul a accentuat uh, problemele referitoare la tratamentul deșeurilor electrice și electronice toate deșeurile colectate separat trebuie să fie uh, colectate separat și tratate separat. Altfel, nu are rost să se facă colectare separată dacă nu se face și tratamentul separat. Pentru că în felul acesta oamenii pot să aibă încredere că reciclarea chiar are importanță. Cam asta am avut eu de spus, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, doamnă, spune președintele. Doamna Catherine Van Brent, care o înlocuiește pe doamna Moody. Da, mulțumesc foarte mult. Mă, pot, mă bucur că uh, o pot înlocui. Uh, desfășoară acum o activitate extrem de importantă în Marea Britanie și voi face asta cu bucurie, în speranța că ce face ea va duce la câștigarea referendumului. Doamna Moody este raportor din umbră la uh, directiva privind ambalajele. În primul rând, încurajarea utilizării materialelor reciclate. Trebuie să ne ocupăm de această chestiune pentru că e importantă. Pentru că altfel nu s-ar putea ca extinderea responsabilității producătorilor să ducă la producerea de deșeuri uh, secundare. Trebuie să includem materialele reciclate în uh, producția noilor containere, eu știu, de uh, plastic și de sticlă. Apoi, ambalarea și ambalajele trebuie să fie mai durabile pentru acest lucru trebuie să ne asigurăm că stimulentele financiare există pentru ca producătorii să se ocupe mai bine de chestiunea ambalajelor. Uh, trebuie să putem permite o contribuție financiară mai mică uh, pentru producătorii care um, folosesc coloranți mult mai puțini uh, pentru ambalajele de plastic. Știm ce greu este să se prelucreze acest lucru și ne, trebuie să ne gândim și la containerele de sticlă. Iar comportamentul consumatorilor este cheie pentru că e un factor motrice al pieții E nevoie de o nouă proiectare a etichetării produselor pentru a vedea cât de durabil este uh, produsul respectiv și de asemenea să se scoată în evidență produsele care protejează mediul. Iar uh, mediul marin este victima majoră a acestor deșeuri. Știm foarte bine despre ce e vorba. Deci trebuie să se exprime mult mai clar uh, ideea de a proteja mediul uh, marin și de uh, a-l proteja. Și apoi utilizarea reciclabilelor uh, de folosință unică, sigur uh, încurajăm această mentalitate, produsele reciclate uh, care nu sunt realmente circulare, trebuie să devină circulare. Să vedem cum apare această idee în text. Mulțumesc foarte mult. Cam asta e tot. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru cele spuse. Încă un raportor din umbră, doamna Zaborska. Și din câte știu eu, domnul Royal înlocuiește pe doamna Zaborska. Domnul Royal, poate puteți să luați cuvântul. Da, am primit niște note din partea domnului Zaborska. Din păcate, doamna Zaborska astăzi este împiedicată să participe aici. Eu nu îi împărtășesc toate punctele de vedere, dar uh, trebuie să o înlocuiesc, nu să uh, vorbesc uh, despre părerea mea. În ce privește uh, prevenirea producerii deșeurilor, uh, statele membre ar trebui să includă trimitere la principiul prevenirii uh, generării de astfel de deșeuri în strategiile lor. În ce privește depozitarea și arderea deșeurilor, aceste tehnici trebuie permise doar în condiții foarte strict reglementate. Directiva ar trebui să eh, conțină limitări foarte clare cu privire la eh, depozitarea sau arderea deșeurilor. Deșeurile biologice nu trebuie deloc depozitate sau eh, arse aleator. Vorbește și de atingerea unor obiective generice a <clears throat> pentru 2030, aici poate nu împărtășesc toate punctele de vedere, iar în ce privește prevenirea eh, deșeuri, eh, descărcării deșeurilor în mediul marin, eh, face niște propuneri foarte concrete. Uh, Uh, vorbește despre uh, proiectele, uh, programele naționale de acțiune care sunt voluntare. Doamna Zaborska le susține pe acestea, dar cere o libertate de, pentru statele membre în a-și selecta metodele prin care ajung la realizarea obiectivelor. Doamna Zaborska se bucură încă de pe acum să colaboreze cu raportul din umbră și mai avea câteva propuneri pe care însă nu le-am putut Eh, recita pe toate. Da, mulțumim, foarte pertinente remarcile doamne Izaborska. Domnul Iavo, în a doua rundă, vă rog. Mulțumesc foarte mult. Mai am de făcut trei observații generale. În momentul în care Comisia, acum un an și jumătate, a retras pachetul acesta pentru economia circulară, au spus că vor veni cu o propunere mai ambițioasă care se va referi și la partea de producție a economiei circulare. Dar nu s-a adeverit, pentru că propunerea prezentată de comisie Parlamentului nu e mai ambițioasă uh, decât cea anterioară, este mai puțin ambițioasă și nu uh, acoperă partea de producție. Deci trebuie să spun că regret faptul că Ni s-a argumentat într-un fel de la comisie, dar nu s-a adeverit ce ni s-a spus. A doua observație generală. Și am menționat deja acest lucru. Vorbim despre patru dosare independente, dar este foarte important ca ele să fie consecvente și coerente pentru a nu crea regulamente care să fie contradictorii. Și în al treilea rând, obiectivele ambițioase sau obiectivele realiste. Spre deosebire de poziția ECR-ului, noi verzii considerăm că avem nevoie de ținte ambițioase, de obiective ambițioase, care să fie atinse în cooperare cu statele membre și cu Comisia. Trebuie să stabilim obiective ambițioase și să le îndeplinim. Cât uh, privește directiva privind gestionarea deșeurilor, regret din adâncul sufletului că nu există niciun fel de țintă pentru deșeurile alimentare și pentru deșeurile care ajung în mediul marin. Eu aici aș, veri, aș dori să se introducă o țintă de reducere cu 50% a deșeurilor alimentare și celor care ajung în mare până în 2030 apoi deșeurile comerciale și deșeurile industriale care reprezintă o chestiune foarte importantă. De asemenea, uh, deșeurile agricole care nu intră deloc uh, în vederile noastre, deși ele reprezintă cantități uriașe de deșeuri care ar trebui să fie gestionate într-o manieră durabilă. Chestiunea importantă este eliminarea substanțelor periculoase uh, din producția pentru că reciclabilitatea deșeurilor depinde de conținutul deșeurilor. Dacă au substanțe periculoase, este foarte greu de reciclat. Și apoi trebuie să mai accentuez ceva, importanța uh, unor ținte obligatorii pentru composta, uh, compost, pentru realizarea compostului și aici propun o țintă, un obiectiv și de asemenea uh, Uh, o mai mare pregătire pentru utilizare, pentru că, de fapt, ele reprezintă baza economiei circulare. Am menționat deja dosarul uh, privind depozitarea uh, în halde de gunoi. Asta nu înseamnă că trebuie să se îndrepte toate deșeurile către incinerare și ar dori să se acorde mai multă atenție producției. În ceea ce privește ambalajele și ambalarea deșeurilor, Uh, lucrul acesta s-a menționat deja de către raportor, de către domnul Ferreira. Avem nevoie de definiții clare, consecvente și obiective ambițioase. Uh, aici aș dori uh, ca ținta de reciclare să fie 80% până în 2030, să ne aliniem la uh, urm, pachetul anterior propus de comisia anterioară. Și nu mă mulțumește deloc definiția uh, privind pregătirea pentru utilizare, pentru că ar putea uh, să fie un obstacol în calea activităților din uh, economia circulară. Ar trebui să promovăm reutilizarea uh, în acest domeniu. Și nu în cele din urmă, avem nevoie de un sistem armonizat de gestionarea deșeurilor în toată Europa, cu o etichetare coerentă, care să fie armonizată în toată Uniunea Europeană, ca toți consumatorii să înțeleagă foarte bine cum uh, funcționează etichetarea în statele membre. Mulțumesc foarte mult! I would like to ask um, Simona Bonafé. Mulțumesc că îi dau cuvântul acum doamnei Simona Bonafé pentru a prezenta punctul de vedere al Envy în legătură cu aceste dosare. Dumneavoastră sunteți responsabile pentru toate dosarele Eh, despre care vorbim, deci eh, este o șansă mare pentru noi să vă ascultăm. Poftiți! Grazie, președinte! Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, o ocazie foarte importantă pe care am lăsat o dumneavoastră să-mi exprim părerea, pentru că chiar mâine vom discuta despre întregul pachet la Comisia Envi. Eu aș dori să fac câteva comentarii scurte, mai ales pe întregul pachet, pe cele patru directive și nu numai pentru că, domnule președinte, sunt raportoare pentru cele patru directive, ci pentru că consider că numai formal noi avem, de fapt, patru propuneri în față, pentru că toate se referă până la urmă la deșeuri și toate patru trebuie să fie văzute într-un context mai amplu. Toate uh, aici au uh, o importanță deosebită. Nu e vorba de politica deșeurilor și politica de mediu, ci e vorba de posibilitatea de a impune în Europa un nou model industrial un uh, model sustenabil, dar nu numai un model uh, care să relanseze creșterea, să relanseze posibilitatea de locuri de muncă de calitate, ci avem posibilitatea și să facem uh, o diferență în ceea ce privește competitivitatea industriei noastre. Știm că în Europa nu sunt destule materii prime, știm că există foarte multă, o legătură foarte mare între acesta și uh, Um, problemele pe care le avem în domeniul energiei și deci ar trebui și în domeniul materiei prime să facem cât posibil, tot posibilul pentru a fi mai competitivi noi Europa. Vă mulțumesc uh, cu atât mai mult pentru că trebuie să spun că contribuțiile pe care le-am auzit în această dimineață din partea raportorilor și raportorilor din umbră au fost uh, toate contribuțiile foarte um, precise și foarte importante pentru ca să îmbunătățim această propunere. Acum ca să intrăm în subiect uh, ca atare, o parte din uh, obiective care țin de directiva cadru sau uh, pe directiva privind haldele și embalajele uh, au fost reluate, de fapt, valorile din comisia anterioară și um, am votat, de fapt, după cum știți, anul trecut am votat raportul Pietikainen cu majoritate. Însă eu sunt pentru obiective care să fie și ambițioase, dar și pragmatice. Dacă ne uităm la obiective, unele state au atins deja aceste obiective, deci se poate uh, să fie atinse. Are dreptate însă cine spune că trebuie să ținem cont de faptul că sunt 28 de situații diferite în, state, în Europa, dar acest, uh, acest aviz al meu nu înseamnă să dăm mai jos nivelul ambițiilor, ci înseamnă tocmai să uh, oferim ocazia statelor membre care sunt în întârziere să atingă obiectivele, așa cum a spus-o și altcineva înainte, printr-o utilizare mai țintită a fondurilor structurale, printr-o realizare a economiei circulare, uh, punere în aplicare a acesteia și trebuie să ne grăbim, pentru că timpul nu este o variabilă independentă. După cum s-a spus în plenarea trecută de către comisarul Katainen, există foarte multe oportunități în planul Juncker pentru ca să uh, dăm o altă dimensiune economiei circulare. Eu cred că responsabilitatea noastră este cea de a defini un sistem de reguli uh, foarte clare, astfel încât investitorii să poată să facă calculele de care au nevoie. Avem așadar uh, în față posibilitatea unui nou model industrial și deci posibilitatea pentru întreprinderile noastre de a fi mai competitive. Dacă ne uităm la aceste obiective, înseamnă, nu înseamnă că trebuie să ne oprim cu discuția numai la aceste obiective. Însă trebuie să spunem că primul pas important este cel al prevenirii deșeurilor. Nu numai pentru că este prevăzut în ierarhia deșeurile, și nu numai pentru că la interi, în uh, această propunere a Comisiei uh, pe care le-am uh, citit din partea raportorilor din Comisia Envi sunt propuse măsuri similare cu privire la calendar și folosirea uh, ambalajelor de unică folosință, dar pentru că, după cum spuneam, trebuie să reducem uh, cantitatea de deșeuri, trebuie să prevenim producerea de deșeuri și atunci suntem deja într-un model de economie circulară. De fapt, noi uh, în amonte am pus deja în aplicare toate mecanismele de inovare de care aveam nevoie, iar Comisia trebuie să fie foarte interesată de temă, pentru că aceste mecanisme ne permit să avem o împachetare, o ambalare mai simplă um, pentru deșeuri care pot fi mai ușor reciclate și să avem și procese de producție în amonte care să favorizeze o folosire mai uh, utilă, mai eficientă a materiilor prime. Așadar, prevenirea este esențială în acest pachet, atât încât eu cred că aici ne aflăm cu, uh, în fața unui punct uh, esențial. Au mai spus-o și alte intervenții înaintea mea, în sensul că trebuie să favorizăm uh, materiile prime secundare și să folosim instrumente economice potrivite pentru ca să uh, mergem în direcția unei simbioze industriale, plecând din, uh, de la procesele uh, care țin cont de ciclul de ultima etapă din ciclul economic și pentru ca să atingem obiectivele de pe piața unică europeană în domeniul deșeurilor. Eu sunt absolut de acord cu aceste puncte și am o singură obiecție pe care aș vrea să vă exprim aici în ceea ce privește metodele de calcul pentru deșeurile reciclate. Eu cred că trebuie să încercăm o armonizare și în aceste calcule, pentru că altfel creăm distorsiuni pe piață, ceea ce n-ar fi de dorit. Sunt de acord și că nu este suficient să vorbim numai de deșeurile municipale. Închei acum, domnule președinte. E adevărat, acest pachet vorbește de 7% de fapt de, din deșeurile produse, care sunt deci deșeurile municipale. E foarte bine să avem un obiectiv uh, Uh, să atingem și probleme legate de deșeurile municipale pentru ca să nu permitem alte reguli care să se impună întreprinderilor, e vorba de aceeași economie, și pentru ca să avem noi oportunități de materii prime pe care trebuie să le folosim. Așadar, cred că suntem uh, în fața unei provocări foarte complexe, dar pentru care toate condițiile sunt îndeplinite pentru ca Europa să poată să facă față acestei provocări. Mulțumesc! Uh, thank you very much, madam, for your, for your... Vă mulțumim foarte mult, doamnă, pentru observațiile pe care le-ați făcut. Sper că mai mulți dintre raportorii noștri vor fi uh, prezenți la reuniunea Comisiei Envi mâine. Și acum rog uh, pe reprezentantul Direcției Generale Mediu, DGMV, pe domnul Julius Langendorf să ia cuvântul. Thank you, uh, Mr. Chair. Mulțumesc, domnule președinte, pentru faptul că ne îngăduiți să luăm poziție și noi preț de câteva minute. Astăzi vă pot spune, cum vă voi spune și mâine, că deocamdată ascultăm sugestiile dumneavoastră și Promitem să rămânem în legătură, în contact uh, pe următoarele săptămâni. Câteva reflexii de ordine general cu privire la cele patru proiecte de raport. Citindu-le, reiese foarte clar că, în principiu, susțineți direcția generală uh, în care se orientează Comisia, considerați că gestionarea eficientă și inteligentă a deșeurilor este o contribuție esențială la realizarea unei economii de tip circular și, de asemenea, reiese că atât obiectivele cât și instrumentele de politici uh, trebuie să facă parte din acest exercițiu. În ce privește primul element, obiectivele, sigur că uh, trebuie să vorbim uh, de oportunitatea formulării unor obiective pentru anumite sectoare, eh, care sunt eh, sectoarele și domeniile pentru care există eh, nevoia unor obiective naționale sau europene mm, și trebuie să ne gândim și la cum anume trebuie formulate obiectivele. În propunerea noastră, și am mai spus-o și în alte întâlniri în trecut în Parlament, în ce privește deșeurile municipale, poziția noastră că trebuie să avem obiective foarte, foarte am, ambițioase. Obiectivul de 65% până în 2030 este un obiectiv foarte ambițios, dar trebuie să ținem cont de realitatea din statele membre. Deci, tocmai de aceea am Uh, inclus și o clauză de ajutare până în 2025, adică de ajustare până la 70%, dacă vom considera că până atunci uh, progresul realizat este suficient pentru a permite realizarea obiectivului final. Apoi, când vorbim despre uh, potențiale obiective la nivel european, uh, avem nevoie de o analiză foarte clară de impact asupra consecințelor pentru obiectele formulate. În ce privește eh, regenerarea și reciclarea uleiurilor eh, reziduale, eh, Evident, nu putem formula un obiectiv concret, o țintă concretă, fără o analiză corespunzătoare, așa cum se propune în raport de către Comisia Europeană, de pildă, cu referire la deșeurile industriale și comerciale. Acolo comisia este chemată să elaboreze un raport până în 2025 cu o analiză foarte clară privind oportunitatea instituirii unor obiective, unor ținte de reducere a deșeurilor industriale și comerciale. Asta explică și faptul uh, pentru care deocamdată nu există din partea Comisiei o propunere pentru o țintă uh, concretă absolută în legătură cu deșeurile alimentare. Mai întâi trebuie să avem o metodologie de analiză, apoi trebuie ca analiza să arate un impact al unei ținte formulate și trebuie să, uh, trebuie să începem chiar de la găsirea unei definiții pentru deșeurile alimentare. Deci, de partea noastră, uh, suntem dispuși să uh, ne gândim la posibilitatea instituirii și altor uh, ținte, obiective, dar acestea trebuie să se bazeze pe o analiză pertinentă de, a impactului și consecințelor pe care acestea le-ar avea. De asemenea, este clar că folosirea instrumentelor economice de stimulente este agreată de dumneavoastră. Există un considerent 7, de pildă, unde se face referire la instrumente care pot fi folosite. Domnule, domnul Telicca a folosit uh, posibilitatea raportului, ca prin raportul său, să facă trimiteri concrete la texte e, uh, concrete. E, uh, asta în, în, în locul e, Uh, includere unor anexe specifice uh, la diferite uh, porțiuni din dispozitiv. În ce privește EPR, am făcut unele propuneri privind cerințele și exigențele generale, dar evident va trebui să revenim la unele elemente specifice propuse de noi. De pil, noțiunea de recuperare a în totalitatea costurilor. Trebuie definit uh, ce înseamnă acest lucru. De asemenea, trebuie să vedem în, uh, ce, în care din cazuri vor, uh, va fi nevoie să instituim scheme de tip EPR și în ce măsură aceste obligații din, din cadrul EPR ar, putea, ar trebui extinse sau nu asupra altor domenii. Câteva rezerve pe care trebuie să le exprimăm vizează sugestiile făcute pe marginea eh, directivei privind ambalajele. Atât eh, țintele eh, sugerate, cât și obiectivele directivei amendate în proiect ne îngrijorează. Pentru că se spune acolo că Eh, chiar dacă obiectivele eh, de, eh, cu privire la ambalaje n-ar putea să fie atinse, ar, cele de eficientizare ar trebui continuate. Eu cred că multe state membre deja au îndeplinit obiectivele de recuperare a, a ambalajelor Eh, și eh, propunerea Comisiei ar putea rămâne în picioare. De asemenea, eh, atrag atenția asupra echilibrului dintre prioritățile de piață internă și prioritățile de mediu. Acest echilibru trebuie păstrat. Mă refer aici la articolul 18, Um, deci, uh, inclusiv în ce privește alegerea temeiului juridic, uh, acest echilibru este esențial pentru directiva privind ambalajele. Mulțumesc. Vreau să întreb dacă domnul Coca și Ferreira mai au ultime observații de făcut. Uh, îmi cer scuze că vă deranjez, domnule Pohe. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor pentru sugestii, pentru observații și doamnei Bonafé. Uh, mulțumesc și pentru pozițiile exprimate de alți interlocutori uh, și aștept, evident, amendamentele dumneavoastră pe care vom încerca să le integrăm cel mai bine uh, cu putință în amendamentele de compromis. Vom încerca să găsim o formulare care să corespundă ambițiilor deosebite ale Parlamentului. Evident, uh, mai trebuie precizate anumite aspecte pentru ca să existe consecvență în formulare și trebuie să avem în vedere numai, nu numai rapoartele în plan individual, ci întregul pachet care cuprinde mai multe, conține mai multe rapoarte. De asemenea, uh, trebuie să uh, discutăm mai în detaliu instrumentele economice și financiare ce uh, pot da viață rapoartelor și trebuie să ne gândim poate mai mult la prevenirea generării de deșeuri și importanța acestei prevenții în lanțul trofic al deșeurilor. Vreau ca acest aviz să întrunească toate punctele de vedere ale colegilor raportori din umbră. Mulțumesc. Domnul Ferreira. Vă mulțumesc și eu pentru contribuție, estimați colegi. Vreau să uh, arăt foarte clar că sunt deschis să colaborez uh, de manieră constructivă cu raportori în umbră, dar și cu alți colegi, dacă aceștia o doresc. Doar două comentarii scurte, dacă îmi permiteți. Unul cu privire la ținte și la uh, realismul acestora. Eh, eu cred că dacă eh, vrem să avem într-adevăr un simț al realismului eh, vis-a-vis -vis de aceste ținte, trebuie să ne gândim numai la cifrele absolute, ci și la calendarul de, de împlinire, de adoptare a acestor cifre. Trebuie să ne gândim la timpul pe care îl avem la dispoziție pentru a atinge obiectivele propise, propuse. Eh, evident că există puncte de vedere mult diferite între statele membre. Eh, pozițiile de pe care pornesc eh, statele membre sunt foarte diferite. Pentru unele dintre statele membre, problema timpului nu există, pentru altele va fi foarte greu să se atingă anumite obiective în, în calendarul propus. Deci există o mare diversitate de poziții aici. Doamna Bonafé, a recunoscut uh, foarte clar că avem nevoie de elemente de sprijin și de susținere pentru acele state membre care sunt încă foarte departe de atingerea uh, obiectivelor. Deci trebuie să ne folosim pe cât putem de fondurile structurale, evident. Dar asta trebuie să se întâmple înainte de ajustarea în sus a țintelor. Din rezultatele inițiale pe care le-am văzut deja până acum, am putut conclude că unele state membre se află într-o situație extrem de îngrijorătoare. Și există foarte multe state membre care au mari dificultăți în a accesa fondurile structurale. Deci, mă tem că uh, în momentul în care uh, formulăm noi obiective, atunci trebuie să punem la dispoziție și resursele necesare pentru atingerea obiectivelor. Nu putem formula noi ținte cu aceleași resurse vechi. Și tocmai de aceea, ceea ce propusesem eu este să uh, uh, folosim cât se poate de puține variabile și variabila de timp uh, să fie ajustabilă pentru acele state membre care dacă până mâine nu pot uh, realiza un obiectiv, până mâine totuși ar putea să-l atingă. Deci, în anumite instanțe, am putea să recunoaștem că există state membre care au nevoie de mai mult timp. Evident, pentru asta e nevoie de anumite condiționalități. Mai întâi, o traiectorie graduală, uh, Um, care să permită acelor state membre vizate să atingă uh, obiectivele, țintele respective, dar uh, trebuie ca aceasta, aceste uh, referințe temporale să fie, să fie fezabile, adică cu fiecare pas cu cât te apropii mai mult de eh, ținta propusă, eh, trebuie să eh, fie mai ușor să o atingi până la urmă. Deci, ideea este că în anumite condiții trebuie să recunoaștem că punctele de la care pornesc statele membre nu sunt aceleași. În ce privește sistemul de alertă rapidă uh, prin care statele membre vor primi feedback și recomandări pentru perioada imediat următoare, nu pot să uh, împărtășesc punctul de vedere exprimat uh, tocmai acum de comisie. Nu cred că îngrijorările și rezervele comisiei sunt întemeiate echilibrul dintre piața internă și exigențele de mediu nu este nici de cum uh, tulburat de ceea ce ne propunem, pentru că uh, obiectivele se bazează pe date științifice și asta nu aduce atingere uh, logicii pieței unice. Mulțumesc, pe președintele, vă mulțumesc pentru eforturile depuse, vă mulțumesc în special pentru răbdarea cu care ați participat până la această oră la reuniune. Nu toată lumea a participat uh, până la sfârșitul sesiunii de dimineață. Uh, revenim pentru partea de după amiaza sesiunii noastre la ora 15 cu un schimb de uh, opinie cu doamna comisar Vietkovska. Termenul de depunere a amendamentelor este 16 iunie, ora 12. Deci, 16 iunie la prânz. Toate cele bune până atunci și ne revedem peste două ore și jumătate, da? Mulțumesc!